Hello everyone. If you would like to take your seat. Bună dimineața tuturor. Dacă vreți să ne reluăm lucrările, vă rog să luați loc. Mă bucur să vă văd atât de numeroși în această dimineață. E frumos să-ți începe activitatea în această comisie cu o participare atât de mare. Sper să fie tot timpul la fel Uh, aici în ceea ce privește activitatea noastră parlamentară și s-ar putea chiar și să fie așa, deoarece avem foarte multe subiecte interesante în următorii ani. Um, aș vrea să vă întreb acum între timp dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cu o mică modificare. În loc de domnul Lepasa. Vom avea un schimb de opinii după amiază cu doamna Despina Spanu, director pentru strategie digitală cibersecuritate la DG Connect. Deoarece scopul reuniunii cu ENIS a fost să ni se explice puțin situația de la această agenție. Domnul Lepasar va fi numit, e propus ca următorul director. Deci va trebui să organizăm o audiere în adevăratul sens al cuvântului în luna septembrie. Deci cu această mică modificare sunteți de acord? În rest, cu ordinea de zi, da? Bine, bun. Atunci putem trece la subiectul din această dimineață. Am plăcerea de a le ura bun venit ministrilor uh, finlandezi, doamnei Catri Culmuni, ministru pentru afaceri economice, care se ocupă de energie, industrie, IMM-uri, cercetare, inovare și spațiu, și, bineînțeles, urez bun venit și doamnei Sana Marie, ministru pentru transporturi, comunicare, responsabil de TIC-uri, agenda digitală și cibersecuritate. Uh, le mulțumesc amândurora pentru faptul că au venit la această reuniune pentru a discuta despre prioritățile președinției finlandeze și, dragi colegi, vă reamintesc că avem încă în curs câteva dosare care sunt pe care de a fi negociate acum în timpul președinției finlandeze în domeniile ce țin de competențele celor două ministere. În al doilea rând, așteptăm cu nerăbdare propunerile și audierile noilor comisari europeni și așteptăm, bineînțeles, și programul de lucru al Comisiei Europene. Deci va fi o perioadă foarte interesantă și um, foarte plină în această toamnă. Acum vom asculta deci care sunt prioritățile președinției finlandeze. Doamna Culmuni este prima care va interveni. Vă rog. Chair, dear Aliana Iona, honorable member. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, E o plăcere deosebită să mă aflu aici în Comisia ITRE. Comisia ITRE și membrii săi au un rol esențial în ceea ce privește configurarea politicilor industriale de energie ale Uniunii Europene. Stimați eurodeputați, președinția consideră rolul Parlamentului European ca fiind esențial în ceea ce privește aceste domenii de politică pentru a obține beneficii în favoarea cetățenilor. Sper să ne vedem cât mai des în timpul președinției finlandeze și după această președinție și sperăm să continuăm uh, munca noastră ambițioasă împreună pentru a spori competitivitatea. E o mare plăcere să am ocazia de a discuta cu dumneavoastră despre președinția finlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Finlanda are un obiect ambițios ca UE să devină zona um, economică cea mai competitivă, inclusivă și neutră din punct de vedere al emisiilor din lume. Deci sperăm că împreună cu factorii decidenți să obținem o nouă agendă de creștere pentru Uniunea Europeană. Mai mult, finalizarea următorului CFM este, bineînțeles, un obiectiv important în timpul președinției noastre. În ceea ce privește obiectivele noastre și dosarele legislative, aștept cu nerăbdare să discutăm despre acestea în cadrul schimbului de păreri de astăzi. Stimați membri ai Parlamentului European, care sunt nevoile UE pentru a avea o creștere durabilă? Noi în Europa vedem care sunt provocările globale. În primul rând, pentru schimbarea climatică e nevoie de acțiuni rapide la nivel mondial. În al doilea rând, vedem cum evoluțiile tehnologice ne schimbă foarte rapid viața. Gândiți-vă la digitalizare, automatizare sau la inteligența artificială. Și în al treilea rând, competiția, concurența globală e foarte îndrăgită, deci UE trebuie să fie un acord global puternic. De aceea avem nevoie urgentă de o economie viabilă din punct de vedere social și al mediului. Deci, ca să facem față nevoilor și provocărilor internaționale, trebuie să avem o politică, o agendă politică ambițioasă pentru creștere. Acum, care sunt elementele cheie pentru a avea o creștere durabilă din programul finlandez? Avem nevoie de o tranziție către economie neutră din punct de vedere a emisiilor, să avem o politică industrială modernă, în economia digitală, să ne concentrăm pe cercetare și inovare în primul rând, să avem o politică comercială activă, gândindu-mă la dimensiunea externă a competitivității, noi uh, abilități, noi competențe pe care să le dobândească forța de muncă. Doamnelor și domnilor, avem nevoie de colaborare pentru că aceste obiective să devină acțiuni. UE trebuie să acționeze în așa fel încât cetățenii de rând să aibă de câștigat. Politicile europene trebuie să ducă la o dezvoltare economică, socială, la o Europa mai uh, echitabilă. Noi, uh, președinția finlandeză, credem că implementarea viitoarei agende de creștere ar trebui să devină miezul programului noii comisii. Avem nevoie de măsuri holistice, ambițioase și care să funcționeze. Obiectivul e ca această agendă să ofere un cadru de politici pentru următorii 5 ani și sper ca la sfârșitul acestui an să avem o agendă de creștere mm, durabilă pentru UE care să poată fi pusă în practică cât mai rapid. Mi-ar plăcea să mă refer mai în detaliu la cele 5 elemente din politica noastră pentru creșterea, pentru agenda de creștere. Încep cu primul punct, tranziția către o societate neutră în ceea ce este schimbarea climatică. Combaterea schimbării climatice e un musai și e și o ocazie economică. Cercetarea și inovarea joacă un rol important și sunt niște vectori pentru a ajunge la o creștere economică durabilă. În același timp, tranziția către o societate neutră trebuie să se facă în mod corect și echitabil. Sperăm ca pe viitor să nu mai risipim nimic. Deocamdată suntem departe de țintele de reducere a emisii din acordurile de la Paris. Noi vrem să ne concentrăm pe reducerea emisiilor în mod semnificativ și într-un mod cum din punct de vedere al costurilor, să fim cât mai eficienți. UE ar trebui să aibă emisii zero de gaze cu efect de zero până în 2050. La Consiliu asta înseamnă că există câteva decizii de politică climatică care sunt în fața noastră și care sunt foarte ambițioase. Ca și alte părți semnatare ale acordului de la Paris, UE trebuie să-și prezinte la ONU agenda sa. Trebuie să avem o viziune pe termen lung și asta e o prioritate pentru președinția noastră. Suntem gata să facem mari eforturi sub uh, călăuzirea Consiliului pentru ca la Consiliul European să se stabilească o strategie pe termen lung până la sfârșitul acestui an. Consiliul European a rugat statele membre și Comisia să facă eforturi pentru a vedea care sunt condițiile stimulentele necesare pentru a permite o tranziție către economie neutră, așa cum stabilesc acordurile de la Paris. Tranziția ar trebui să păstreze totuși competitivitatea, să fie echilibrată din punct de vedere social și să țină cont de circunstanțele naționale și să respecte suveranitatea energetică a statelor membre. În timpul președinției noastre, Consiliul a început să implementeze aceste orientări la Consiliu, am avut deja un consiliu informal la Helsinki pe acest domeniu pentru a vedea cum putem uh, reduce emisiile. În al doilea rând, al doilea element, așa cum am menționat, o piață unică inteligentă care privește către viitor. Asta e ceva vital pentru economia noastră, să avem o piață unică care să funcționeze bine și ne vom concentra pe servicii, mai ales pe cele digitale, ca parte integrală, a a, integrantă a pieții unice. UE are un rol important în ceea ce privește înleznirea unui mediu prielnic de afaceri, în ceea ce privește încurajarea companiilor să se dezvolte. Pe lângă asta, investiile, investițiile companiilor europene sunt esențiale pentru a avea o tranziție către o economie neutră în ceea ce privește schimbarea climatică. În al treilea rând, politica industrială modernă, inclusiv uh, economia digitală. Aici ne concentrăm mult pe cercetare și inovare. Trebuie să stabilim, să avem un obiectiv clar de a deveni lideri în ceea ce privește economia digitală, digitalizarea, inteligența artificială, datele, platformele. Economia platformelor sunt niște vectori cheie pentru ca UE să fie un actor de succes. Avem nevoie de acțiuni politice în ceea ce privește economia datelor, cum ar fi accesul la date, partajarea de date, reutilizarea datelor, interoperabilitatea și încrederea. Principiile de politici de date sunt esențiale acum, deoarece societățile noastre sunt din ce în ce mai mult conectate, folosesc foarte multe informații și sunt digitalizate. Aș vrea să mă refer la inteligența artific artificială. Se vorbește mult despre uh, inteligența artificială, deoarece asta, aceasta ne schimbă viețile și sperăm să ne și îmbunătățească viețile, dar vedem și ce provocări avem noi ca cetățeni europeni. Prin urmare, uh, Europa trebuie să se bazeze pe etică și încredere atunci când va dezvolta această economie a inteligenței artificiale. Trebuie să existe o cale unică europeană în domeniul digital. Asta ar fi și un avantaj competitiv pentru noi, însă va fi nevoie de multă cercetare, eforturi în ce privește cercetarea și dezvoltarea. Și niște orientări etice ne-ar permite să avem inovare în acest domeniu. Al patrulea rând, competențele, element din creșterea durabilă într-o perioadă digitală care evoluează mult, când competențele trebuie dobândite, trebuie um, dobândite continuu. Învățarea continuă e esențială și eu cred că prin tranziție vom crea de asemenea și noi locuri de muncă în domeniul industrial. În al cincilea rând, politica comercială are un, ro- un rol esențial în ceea ce privește dimensiunea externă a competitivității noastre. Și aici e nevoie de niște politici comerciale ambițioase, bazate pe deschidere și pe un sistem uh, internațional uh, multilateral de comerț. Lumea e în schimbare și UE trebuie să fie un actor puternic pe scena internațională. Reuniunea informală a miniștrilor responsabili de competitivitate de la Helsinki de pe 5 iulie a fost o primă ocazie pentru noi, miniștri, să avem un schimb de opinii legătură cu prioritățile din programul de lucru armătare Comisiei Europene. Miniștrii au salutat abordarea cuprinzătoare față de creștere și vom continua eforturile și munca noastră pentru a avea această agenda a creșterii competitive și la luna din septembrie a Consiliilor de Competitivitate. Acum, dacă mă permiteți, câteva cuvinte în legătură cu CFM Stimați membri ai Comisiei ITRE, aș vrea să mă refer la bugetul UE. Finalizarea următorului CFM este, bineînțeles, din punct de vedere politic, uh, obiectivul, unul din obiectivele cele mai importante ale președinției finlandeze. Vom face tot posibilul pentru a finaliza negocierile uh, și mai mult vom încerca să se facă cât mai multe progrese în ceea ce vrește propunerile sectoriale. Vrem un cadru financiar echilibrat care să oglindească atât politicile tradiționale cât și noile priorități. Credem de asemenea că un CFM modernizat va da rezultate în ceea ce vrește prioritățile Uniunii Europene mai mult. Dat fiind că schimbarea climatică ne afectează modul de a trăi, viitoarele programe din CFM vor trebui să contribuie și la atingerea obiectivelor de mediu. Propunerea de a crește finanțarea la 25% în ceea ce privește schimbarea climatică merge în această direcție. De asemenea, UE trebuie să fie, în, să fie în primul front în ceea ce privește cercetarea și inovarea. Orizont Europa uh, o uneltă esențială în acest uh, sens. Mai mult, programul spațial uh, de asemenea oferă date și servicii, informații. Soluțiile spațiale sunt necesare și pentru a combate schimbarea climatică. Europa e o putere științifică și e esențial ca excelența noastră științifică să se traducă în rezultate economice și pentru asta e nevoie de o colaborare transsectorială. În încheiere, stimată doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, deci în încheiere aș spune că e nevoie de creștere economică, dar aceasta trebuie să fie viabilă din punct de vedere al mediului și din punct de vedere social. E nevoie de creștere pentru a avea o tranziție către o economie neutră în ceea ce privește emisiile. Sper să ne punem acest obiect, să ne stabilim acest obiectiv împreună și să fim gata să uh, muncim. Avem nevoie de uniune competitivă, inclusivă, pentru a fi la, aștept, la înălțimea așteptărilor cetățenilor și activitatea dumneavoastră ca membri ai Comisiei ITRE este esențială pentru a, a atinge aceste obiective. Deci vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare discuțiile care vor urma acum. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Culmuni. Acum, doamna Marin ne va face o prezentare în legătură cu competențele Ministerului Dumnezeu. Comedy. Stimată doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European, mă bucur foarte mult să mă aflu aici pentru a discuta cu dumneavoastră prioritățile președinției finlandeze. Stimați colegi, cu tremurul digital prin care trecem este plin de provocări. Ne provoacă modelele tradiționale de afaceri și ne obligă să ne ajustăm politicile pentru era digitală. Drumul corect pentru viitor este să legăm piața unică, inovarea industrială și politicile uh, industriale și uh, comerciale, dar este esențial ca digitalizarea să fie văzută ca o parte inerentă a uh, dezvoltării pieței unice. Uh, Există multe întrebări care au rămas fără răspuns și care trebuie să și-l găsească. E esențial să găsim un echilibru între protejarea drepturilor fundamentale, precum dreptul la confidențialitate și libertatea de exprimare și tendințele în dezvoltarea digitală pe de altă parte. Trebuie să ținem cont că digitalizarea poate să crească uh, bunăstarea umană. Deci, construirea încrederii trebuie să fie pilonul digitalizării, pentru că oamenii vor putea beneficia din plin de digitalizare dacă au încredere în tehnologie. Politicile digitale în uh, domeniul datelor, uh, confidențialității, um, securității, um, conectivității și așa mai departe, acestea vor fi temele principale ale muncii noastre în timpul președinției. Noi vom pune sustenabilitatea pe primul loc, tra, tranziția de la, către o uh, economie cu, cu emisii scăzute și eventual zero este prioritatea noastră. Uh, deci trebuie să susținem uh, serviciile digitale și inteligența artificială. Prin acestea vom putea să atingem obiectivele pentru climă și să uh, creștem economia în UE am ales un model în domeniul econo um, economiei digitale, conexiuni inteligente pentru creștere sustenabilă. Datele sunt materia primă a dezvoltării digitale. Astfel, trebuie să avem o politică de date bazată pe oameni. Asta înseamnă că cetățenii trebuie să găsească uh, ușoară gestionarea datelor lor. Un alt aspect important este interoperabilitatea, de asemenea și accesul echitabil și calitatea datelor. Cred că cheia cooperării este să avem o viziune comună. În ceea ce privește politica datelor, faptul că ne axăm pe om este un uh, numitor comun pentru toată lumea. La urmă urmei trebuie să slujim nevoilor cetățenilor. Ținând cont de acestea, vom avea o abordare orizontală și uh, vom ține cont de rolul transsectorial al economiei datelor. Obiectivele Finlandei sunt de a stimula dezbaterea la nivel european în ceea ce privește principiile economiei datelor. Aceste principii pot să ne ghideze pentru a aprofunda piața unică. Președinția finlandeză și-a luat angajamentul de a-și continua munca la dosarele aflate în lucru. Una din prioritățile noastre comune este să îmbunătățim disponibilitatea capacităților mari și, să, și a rețelelor din ce în ce mai uh, rapide și, de asemenea, mobilizarea infrastructurii 5G. În acest scop, dorim să uh, finalizăm regulamentul FCE dacă vom avea un acord în toamnă cu privire la CFM. În ceea ce privește programul de lucru digital, dorim să continuăm progresul la acestea, sigur, depizând totul de negocierile pentru buget. Vom continua negocierile în ceea ce privește propunerea e-privacy, cu scopul de a asigura uh, legislație de calitate. Vom continua munca în ceea ce privește uh, Centrul de Competențe uh, pentru Cibersecuritate și regulamentul aferent acestuia. Sperăm că vom găsi un numitor comun la masa negocierilor împreună cu Parlamentul. Pentru a ne asigura de o mobilizare rapidă a 5G în Europa, trebuie să ne gândim și la securitatea acestor rețele pe baza recomandărilor Comisiei. În Consiliul pentru Telecomunicații dorim să aprofundăm discuția, mai ales în ceea ce privește politicile uh, privind datele și securitatea 5G. Acest Consiliu, sub președinția finlandeză, va avea loc în data de 3 decembrie. În timpul președinției finlandeze vom organiza evenimente pentru a promova discuția privind politicile de date pentru viitor. Profit astfel de ocazie pentru a vă invita să participați la discuții în timpul acestui eveniment. Președinția finlandeză va organiza conferința la nivel înalt cu privire la economia datelor. De asemenea, noi vom organiza zilele transportului digital împreună cu Comisia, concentrându-ne pe digitalizarea transportului. Vom uh, analiza de asemenea politicile digitale guvernamentale într-un eveniment în octombrie. Aș dori să aud ce așteptări aveți dumneavoastră și ce preocupări aveți și mă voi strădui să le iau în seamă în pregătirile lucrărilor consiliilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, Chitos. Well, thank you very much to... Președinte, mulțumim foarte mult amândurora pentru prezentări. Apreciem ce ați spus. Aceste lucruri fac parte și uh, din uh, ceea ce înțelegem noi, ce considerăm noi că sunt prioritățile pentru politicile europene în uh, domeniul nostru de resort. Înainte de a demara discu- discuția, hmm, vom începe cu coordonatorii, dar eu, fiind raportor pentru buget pentru 2020, trebuie să vă spun că uh, nu apreciem faptul că s-a tăiat bugetul pentru rubrica 1A cu 747,4 milioane de euro. Și firește că nu este nevoie să vă spun că 2020 este ultimul an înainte de ulti- următoarea perioadă de programare bugetară înainte de următorul CFM. Noi considerăm vital ca bugetul pentru 2020 să se să facă, să se folosească cât se poate de bine de plafonul din rubrica 1A. Deci acesta este mesajul pe care vi-l transmit în numele comisiei noastre. Așa că dacă puteți, vă rugăm să faceți tot posibilul în cadrul concilierilor bugetare din toamnă, astfel încât ultimul acord să fie ambițios pentru a oferi fonduri pentru cercetare, inovare și IMM-uri. Acestea fiind spuse, acum voi da cuvântul grupurilor politice. Prima rundă de observații va veni din partea coordonatorilor sau reprezentanților acestora. Vă rog să vă încadrați în 3 minute maxim fiecare și voi începe cu doamna Hena Virkunen. 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și bun venit doamnelor ministre și mulțumim că ați prezentat prioritățile Finlandei pentru președinția Consiliului. Am trei întrebări. În primul rând, în ce privește CFM, acesta, aceasta va fi una dintre cele mai importante decizii pe care trebuie să o luăm în următoarele luni. ITRE și Parlamentul European au uh, dorit uh, o um, implicare puternică, mai ales în ceea ce privește FCE, Orizont Europa și dorim să știm dacă uh, președinția finlandeză va menține nivelul de ambiție și va uh, asigura că aceste programe vor avea nivel uh, adecvat de de finanțare, pentru că știm că Finlanda este una dintre țările care dorește să reducă fonduri pentru FCE și vreau să vă întreb dacă doriți să investiți mult în sectoarele acestea care sunt cruciale pentru viitorul nostru. Infrastructură, cercetare, mecanismul pentru interconectarea Europei, programul Europa Digitală, Orizont Europa sau vreți să tăiați fonduri de acolo. Apoi, în ce privește industria, vorbeați despre creștere sustenabilă și uh, prim-ministrul Rin a spus uh, Parlamentului săptămâna trecută că președinția finlandeză dorește o uh, competitivitate crescută a a industriei europene, ar fi foarte important să știm concret ce măsuri dorește să ia președinția pentru a atinge acest obiectiv. Care sunt aspectele cele mai importante pe care doriți să le promovați în următoarele luni pentru a asigura o competitivitate pe viitor? Apoi, obiectivele pentru climă. Președinția finlandeză a anunțat de asemenea că Finlanda uh, susține obiectivul de 55 ca să se păstreze competitivitatea în timpul tranziției ecologice. Dar știm că la Consiliu nu toate statele membre și-au luat acest angajament încă. Deci, cum va convinge președinția statele membre să-și ia acest angajament în, uh, înainte de COP25 din decembrie acest an. Mulțumesc! Doamna Toia, din partea SND. Grație, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu țin să le salut pe cele două ministre care reprezintă aici președinția finlandeză și, bineînțeles, vă urez uh, mult succes. Am apreciat foarte mult uh, câteva din declarațiile de intenție pe care le-ați făcut dumneavoastră în prezentările generale. Să mi-aș dori ca aceste cuvinte frumoase să se concretizeze cumva. Deci am niște întrebări specifice. Uh, pentru ca aceste principii să devină o activitate legislativă clară în următoarele luni care vă așteaptă. Luni care sunt caracterizate de multe modificări instituționale, însă e clar că va trebui făcut foarte mult. În primul rând, ați vorbit despre politici industriale, ați uh, dedicat un spațiu suficient, aș spune eu, în documentul dumneavoastră, Dumneavoastră știți că în concluziile Consiliului se prevedea o comunicare legătură cu politica industrială. Însă se aude că n-ar fi sigur de fapt asta. De cum vreți dumneavoastră să vă implicați pentru ca Uniunea Europeană să propună niște linii concrete în acest domeniu? În acești ani s-a simțit mult lipsa unei politici industriale din partea Comisiei. A existat o politică pentru inovare, pentru energie, pentru domeniul digital, însă nu s-a dorit să se mențină această structură de producție industrială pe continentul european. Deci cum vă veți implica, mai ales cu privire la IMM-uri? Acum, al doilea rând, cercetarea. Parlamentul a, a prevăzut 120 de miliarde aici, uh, cu multă ambiție. Dacă, într-adevăr, dacă vrem să fim serioși, e nevoie de cercetare și de inovare pentru a aplica rezultatele în domeniul industrial. Deci ce veți face, cum veți, vă veți implica pentru ca bugetul să fie cu adevărat ambițios? Din păcate am văzut multe președinții um, în anii anteriori la CFM-uri care cedau la sfârșit. Deci făceau întotdeauna niște cadouri, dar niciodată nu vreau să facă un cadou practic ambițiilor europene. De fiecare dată s-a cedat în fața unor state membre. Acum, centrul de competență. Aș vrea să, să am niște răspunsuri mai precise. Acest dosar e blocat din martie, nu mai există negocieri, deoarece în ceea ce privește competențele centrului uh, există un uh, blocaj, un dezacord. Acum avem și un aviz din partea serviciilor juridice, dar trebuie soluționată. Tot vorbim de cibersecuritate, care e o amenințare constantă, dar de luni de zile nu facem nimic deoarece nu știm cine cum finanțează acest centru de competențe cibernetice. Ar fi important ca Uniunea Europeană să se doteze cu ceva pentru a fi la înălțimea ambițiilor. Dacă nu avem acest centru de competențe, degeaba mai vorbim noi despre cibersecuritate oricum. Thank you very much, Madam Now, uh... Mulțumesc foarte mult din partea Renew, doamna Dlabaiova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimate doamne ministre, vă mulțumim foarte mult că sunteți prezente alături de noi și mulțumim pentru prezentări. Când văd atâtea doamne acolo la podium, cred că este un semn bun pentru această primă reuniune ITRE, pentru că atunci când vine vorba despre energie, spațiu, cercetare, cibersecuritate, uneori sunt mai mulți bărbați acolo decât femei. Deci, având în vedere că grupul meu vrea să reînnoiască Europa, mi se pare un început excelent și vă mulțumesc. Președinția finlandeză a făcut dintr-un viitor sustenabil principala sa prioritate și pentru asta vă susținem. Mă bucur foarte mult uh, să lucrez pe, la multele ocazii pe care le va aduce sustenabilitatea. Ne-a lipsit până acum un plan pentru industria europeană, având în vedere că în mare parte aceasta este reprezentată de IMM-uri, dar include și sectoare importante precum apărarea. Știu că Consiliul a adoptat recent concluzii pe această temă, dar vreau să întreb dacă președinția finlandeză va presa Comisia pentru că aceasta să dea rezultate pentru ca IMM-urile din industrie să poată da și ele rezultate. Avem nevoie de un cadru legislativ, avem nevoie să ne asigurăm ca programele din resortul nostru să aibă suficient buget, să fie finalizate în curând și să primească din plin sprijinul statelor membre. Sper mai ales că președinția finlandeză să asigure că programul Europa Digitală va funcționa, va fi operațional uh, în curând. Acest, acesta este un program care nu a primit multă atenție, dar are mare potențial. S-a făcut apel la un buget de 9,2 miliarde, dar nu este suficient, după părerea mea. Aceasta este o investiție în domenii vitale, precum tehnologia și creșterea. Trista realitate este că în Uniunea Europeană nici măcar nu ne-am apropiat de propriul nostru obiectiv de a investi 3% din PIB în cercetare și inovare. În multe domenii, de exemplu în telecomunicații, 5G, securitate cibernetică și inteligența artificială, pur și simplu trebuie să facem mai mult. Așa că a doua întrebare este, președinția finlandeză va acorda acestor teme, mai ales obiectivului de 3%, uh, importanța pe care o merită pe agenda Consiliului? Apoi, sper că Finlanda să aibă o șansă reală să negocieze uh, bugetul. Și care este planul dumneavoastră pentru a vă asigura că uh, toate programele din uh, competențele noastre sunt prioritizate, sunt făcute priorități de către ministrii finanțelor, mai ales bugetul pe termen lung. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, vă urez spor în următoarele câteva luni și vă stăm la dispoziție pentru cooperare. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult în numele verzilor, domnul Niniso. On ilo nähdä teidät täällä. Mulțumesc! Doamnelor ministre, mă bucur foarte mult să vă văd astăzi aici pentru prezentarea programului președinției finlandeze. Aveți un, program ambițios. Ați vorbit despre schimbările climatice și focalizarea asupra cercetării, subiecte foarte importante pentru comisia noastră. Uh, și sunt de acord cu colega mea, doamna Dlabaiova, e grozav să vă văd acolo, în comisia ITRE, uh, vedem o reprezentare puternică a femeilor la nivel ministerial, ceea ce sper că este un uh, semn bun pentru Europa. Și în, la nivelul competitivității, paritatea de gen este importantă. Um, și o să trec la întrebările mele, care se referă la um, principiul inovării și la schimbările climatice. Președinția finlandeză are un obiectiv în programul său ca Uniunea Europeană să devină neutră din punct de vedere al carbonului până în anul 2050 și guvernul finlandez uh, cere o reducere de 55% a emisiilor până în anul 2030. Deci două obiective uh, concrete uh, legate de politica energetică și noi în comisia noastră ne focalizăm asupra uh, transformării energetice astfel încât aceasta să fie durabilă pentru industria europeană. Uh, comunicarea Comisiei referitoare la planurile naționale prin care statele membre uh, încearcă să pună în aplicare aceste obiective uh, analizează și a identificat mai multe probleme, mai multe lipsuri legate de obiective și cea mai mare problemă pare să fie să cea a eficienței energetice, care nu apare așa cum trebuie în planurile naționale. Numai câteva membre, state membre au propus câteva contribuții substanțiale. Uh, prin urmare, există undeva uh, decalaje acumulate până la 6% uh, între obiectivul european și obiectivele din planurile statelor membre um, undeva la 25% practic s-ar cumula uh, aceste decalaje. Uh, deci trebuie crescute obiectivele și vreau să știu cum anume președinția uh, finlandeză um, ce fel de proces politic va pune pe picioare pentru a asigura creșterea contribuțiilor naționale pentru a elimina acest decalaj. Cealaltă întrebare se referă la principiul inovării pe care l-am discutat de asemenea în contextul uh, viitorului program uh, Orizont și finanțare pentru cercetare. Există un risc ca acest principiu inovării, care este mai mult un obiectiv politic, uh, de a încerca să se reducă birocrația în finanțare și în legislație, e bine, acesta este mai mult un obiectiv care promovează um, um, lumea de afaceri și economia, nu și uh, partea socială sau uh, uh etică. Și de aceea, uh, la seminarul din decembrie se va discuta despre acest principiu, dar se pune accentul asupra uh, economiei și uh, nu sunt invitate nici măcar uh, uh, sindicatele. Vreau să știu cum anume veți echilibra situația, pentru că atunci când se vorbește despre principiul inovării, trebuie luate în considerare toate vocile. Mulțumesc, domnul Borchia, în numele ID. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc reprezentantelor președinției finlandeze. Grupul uh, meu vă urează mult succes în următorul semestru al Consiliului pentru a putea ține cont de toate sensibilitățile exprimate aici în această comisie. Am câteva întrebări pentru doamna ministru Culmuni. Președinția finlandeză a declarat că dorește să aibă niște obiective ambițioase pentru că vrea să reducă emisiile de dioxid de carbon. Am o întrebare în legătură cu mecanismele de capacitate. Cum pot fi uh, concepute acestea fără niște surse stabile și fără utilizarea gazului. Acum, în ceea ce privește subvențiile, știm că aveți încredere în buna funcționare a pieței, în um, ceea ce privește energiile regenerabile. Însă să nu uităm că acest sector al energiei regenerabile este printre cele mai subvenționate în momentul de față. Nu credeți că și alte forme de energie ar trebui să fie tratate la fel? Deci nu doar energia regenerabilă. Și am încă o întrebare în legătură cu Nord Stream. Declarațiile președintei Comisiei în presă au fost clare în acest sens. S-ar uh, părea că e vorba de un proiect care ar crește mm, dependența energetică a Uniunii Europene. Ce credeți dumneavoastră despre Nord Stream? Acum, referitor la cercetare, există propuneri pentru a reduce diferențele dintre propunerea Comisiei la Orizont Europa, așa cum a exprimat și Comisia ETRI. Se vorbea despre o întrerupere, o fază întreruptă aici, deci eu aș vrea totuși niște lămuriri în această privință. Și încă o întrebare, legătură cu orientările generale. Dacă sunt prevăzute astfel de orientări pentru sectorul oțelului, uh, Asta pentru a putea atinge obiectivele de creștere durabilă la care v-ați referit. Și pentru doamna ministru Marin, am o întrebare legătură cu uh, 5G. Comisarul pentru Securitate a declarat că obiectivul uh, final e ca până la sfârșitul anului să avem o serie de instrumente comune pentru a face față amenințărilor uh, legate de securitate și legate de gestionarea rețelor 5G. Uh, mi-aș dori mai multă claritate. Deci, știind care e rolul Finlandei în ceea ce privește dezvoltarea acestei tehnologii, ce părere, ce poziție are președinția în legătură cu acest aspect? Vă mulțumesc și vă urez mult succes în timpul acestor șase luni, uh, când veți avea foarte multe de rezolvat. Vă mulțumesc! Krasnodebski. Mulțumesc! Acum numele CR, domnul Krasnodebski. Dziękuję panią minister za przedstawienie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, doamnelor ministre pentru prezentarea programului de activitate ale președinției finlandeze. Am două întrebări, dacă îmi permiteți. Și am să încep acolo unde s-a oprit uh, antevorbitorul meu. Știm că la Comisia Europeană s-a început munca la un nou pachet legislativ pentru piața gazului. Întrebarea mea ar fi dacă președinția finlandeză va organiza o discuție pentru a începe dezbaterea cu statele membre și cu Parlamentul European pe acest subiect înainte ca noua legislație să fie finalizată. Cred că ar fi cred că ar fi benefic pentru toate părțile interesate. Colegul meu s-a referit și la dosarul Nord Stream. Uh, știți că în mandatul trecut am uh, uh, avut revizuirea directivei privind gazul. Nu știu dacă oare planificați să reveniți la negocierea mandatului pentru comisie, pentru ca aceasta să renegocieze proiectul cu Rusia. În ceea ce privește aspectele digitale, am auzit că se lucrează la serviciile digitale. Întrebarea mea ar fi dacă aveți uh, planificate și activități în acest domeniu. Va exista o coordonare cu de exemplu, cu directiva privind drepturile de autor, pentru că aceasta a fost foarte controversată în legislatura trecută și, de asemenea, cu directiva privind serviciile audiovizuale, foarte controversată de asemenea. Președinta, mulțumesc și, în cele din urmă, numele GUE, domnul Botenga. Oui, bonjour, euh, merci, euh, madame euh, la présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bun venit. Bineînțeles, celor uh, două doamne ministru. Dumneavoastră veți conduce Consiliul, deci veți avea o influență considerabilă în ceea ce privește politicile în perioada următoare, perioadă care este esențială în ceea ce privește urgențele de climă și sociale pe care le trăim. Uh, Aș vrea să fiu foarte concret, însă în primul rând aș vrea să subliniez ceva ce a ajuns pe prima pagină a ziarelor din Belgia ieri și a făcut și subiectul unei scrisori trimise de 100 de deputați în luna aprilie. E ceva ce privesc eu cu multă consternare și anume faptul că ați ales să fiți sponsorizați de BMW dumneavoastră ca președinție în momentul în care spuneți că aveți aceste ambiții climatice atât de mari. Deci cum e posibil ca un uh, constructor auto care e acuzat acum uh, că a împiedicat dezvoltarea și a blocat dezvoltarea de tehnologii pentru a limita nocivitatea anumitor uh, gaze de eșapament. Deci cum e posibil să aveți acest parteneriat? Știu că vreți să evitați această dezbatere, ați spus-o și în Consiliu, poate veți reuși să faceți asta, însă vă spun că pentru cetățenii de rând acest lucru e de neînțeles. Acum, trei întrebări concrete pentru a fi sigur că ambițiile pe care mm, vi le declarați în domeniul climatic nu vor rămâne doar ceva pe hârtie. În primul rând, Bineînțeles că împărtășim în totalitate obiectivul de a avea Europa neutră din punct de vedere al climei până în 2050. Însă pentru asta e nevoie de mijloace concrete. Și știm foarte bine că fără niște reguli obligatorii impuse, mai ales multinaționalelor, care în Europa sunt uh, responsabile de o mare parte a poluării și a emisiilor, nu vom reuși să facem nimic. Deci ce vă împiedică sau ce v-ar împiedica în momentul de față să propuneți astfel de norme, să faceți tot posibilul pentru a le apăra cu fermitate? În al doilea rând, Știți că nicio tranziție ecologică nu e realistă în, acum în Uniunea Europeană dacă nu se face cu o anumită echitate socială. Și în discursul dumneavoastră ați vorbit de multe ori despre competitivitate, despre încrederea pe care o acordați piețelor, însă ați vorbit practic uh, foarte puțin despre lucrători nu prea ați menționat măsurile sociale puternice de care avem nevoie dacă ne dorim, într-adevăr, o tranziție ecologică care să nu se facă, practic, în detrimentul lucrătorilor. Și, în ultimul rând, documentul pe care l-ați prezentat și în Parlament uh, săptămâna trecută, Acordați o importanță enormă și o, o prioritate esențială domeniului militar și războiului și știm că fiecare euro care e cheltuit în domeniul militar e un euro mai puțin pentru a combate schimbarea climatică sau pentru a avansa măsuri sociale. Deci cum e posibil? Care e compatibilitatea aici? Vă mulțumim. Aici se încheie prima rundă de vorbitori pentru a doua rundă veți putea lua cuvântul dacă doriți să ne indicați asta, deci către membrii secretariatului pentru a vă înscrie pe o listă. Și acum a venit momentul să dau din nou cuvântul doamnelor ministre pentru a putea răspunde întrebărilor adresate până acum. Vă rog. Kiitoksia kaikille ryhmille erinomaisista kysymyksistä. Îmi mulțumesc, uh, în primul rând, tuturor uh, grupurilor politice pentru uh, comentariile și întrebările um, excelente, care unele s-au repetat ca tematică, deci am încercat să îmi regrupez răspunsurile. Mai mulți coordonatori s-au referit la industrie, cel puțin doamna Virkunen, doamna Toia și doamna Dlabaiova, care s-a referit la investiții un subiect uh, conex, deci. Principiul inovării, industria siderurgică și aspectele sociale și drepturile lucrătorilor au fost menționate spre final. Vă mulțumesc pentru intervenții. Um, pornind așadar de la subiectul uh, industriei, pentru o creștere durabilă este absolut esențial să avem o economie variată uh, cu care să putem concura în Europa, care să dea niște exporturi puternice pentru a putea concura la nivel internațional. Am menționat acest lucru în cuvântul meu introductiv. Am spus că lumea s-a schimbat în Statele Unite și în China, politica industrială este privită diferit. Și pentru noi e sigur foarte important ca industria europeană să poată face uz de cele mai bune tehnologii posibile și uh, sigur trebuie să ne gândim la digitalizare, um, la economia circulară, um, care sunt instrumente care trebuie să fie folosite. Um, Poate că ar fi bine să nici nu mai existe cuvântul deșeu, ca uh, deș- actualele, uh, mă rog, deșeurile care există în momentul actual să poată fi reutilizate la infinit. Și industria are un rol cheie în promovarea, industrie, în promovarea soluțiilor pe care trebuie să le găsim și să le promovăm și de aceea companiile trebuie să fie implicate în acest proces. Și sigur că acest lucru este legat și de, de competențe. E important ca piața unică să funcționeze bine în Europa, um, să avem uh, o concurență sănătoasă. Sunt multe sectoare emergente um, care folosesc uh, um, inteligența artificială, de exemplu. Și apoi, uh, tot legat de industrie, S-au luat decizii la nivel uh, european deja cu privire la um, sectoare importante. Știm că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre, sunt importante pentru um, bunăstarea cetățenilor noștri și de aceea este foarte important ca dezvoltarea industriei să meargă mână în mână cu uh, Uh, cercetarea care are loc. Politica industrială a reprezentat de asemenea obiectul mai multor întrebări. Am fost întrebat ce uh, acțiuni concrete vom lua la Consiliu. Dacă ne gândim la Consiliul Competitivitate, încercăm să vedem cum se poate reglementa mai bine piața unică. Acest lucru este esențial pentru IMM-uri. Și aș putea să vă spun câteva cuvinte și despre uh, strategia industrială. Am menționat în programul nostru o abordare cuprinzătoare. Nu ne referim doar la politica industrială, ci la o perspectivă orizontală care va fi reflectată în activitatea grupurilor de lucru de la Consiliu. Apoi au fost mai multe întrebări referitoare la aspecte climatice. Uh, cum vom uh, atinge obiectivele menționate, obiectivul pentru 2050, de exemplu, în toamnă vom dezbate uh, planurile naționale pentru energie și climă, acestea, sigur, sunt primele instrumente concrete pe care le au statele membre și pe care ele le trimit la nivel european, pentru a vedea de unde pornim și în ce stadiu ne aflăm pentru ca a ne face o imagine completă asupra situației și pentru a vedea cum putem să progresăm, să avansăm. În septembrie vom dezbate, deci, la Consiliu, uh, planurile naționale. Apoi am fost întrebată care este poziția noastră față de pachetul uh, gaze și de, față de Nord Stream. Sigur, atunci când pachetul privind gazele um, a, trebuie să includă și biogazul, și trebuie să avem o perspectivă amplă asupra pieței uh, gazului. Vom avea o dezbatere de orientare la Consiliul Energie din decembrie și apoi câteva cuvinte despre Nord Stream 2 și mandatul de negociere care a fost menționat. E important să avem în minte faptul că directiva privind gazele uh, a fost acum uh, Uh, se află în, stare de, în stadiu de proiect și noi considerăm că dacă ea va fi pusă în aplicare, um, și Finlanda va fi dispusă să organizeze o dezbatere în ceea ce privește Nord Stream 2. Apoi, tehnologia, aspectele legate de emisiile scăzute de carbon și acceptabilitatea socială și Sigur că e foarte important ca această tranziție să aibă loc într-o manieră justă din punct de vedere social. Noi dorim o creștere durabilă, care să fie durabilă și din punct de vedere economic și social și de mediu. Și Există în mai, mult, mai multe elemente care sunt în portofoliul colegei mele și poate ea va răspunde mai în detaliu. În orice caz, o creștere uh, durabilă și din punct de vedere social înseamnă și ca cetățenii europeni să uh, înseamnă o creștere care să fie bazată și pe bunăstarea cetățenilor europeni. Și pentru a încheia, vreau să vă spun câteva cuvinte despre CFM. Doamna Virkunen a întrebat uh, despre CFM și sigur că este important pentru Finlanda ca negocierile uh, privind CFM-ul să fie finalizate în timpul președinției noastre. Este una dintre cele mai importante priorități pe care le avem, să facem uh, progrese aici. Orizont Europa este un pachet foarte important și e foarte important că trialogurile care au avut loc vor reprezenta baza pentru negocierile viitoare. Uh, este foarte important ca acest pachet să fie finalizat și sigur că vom continua apoi, vom continua pe toate chestiunile unde nu s-a ajuns încă la un acord. Cineva m-a întrebat despre principiul uh, inovării, domnul Ninista. Sigur că e important să încercăm să impunem această abordare chiar în fața pregătitoare a legislației. Vrem să ne asigurăm că vom promova um, creșterea și inovarea într-o manieră care să nu vină în contradicție cu principiul prevenției. Și Sigur, uh, acțiunile pentru climă și um, o creștere cu emisii scăzute de uh, dioxid de carbon uh, fac parte din programul Orizont Europa. A noi am fixat um, o țintă de 35% pentru dioxidul de carbon și am fost întrebată și despre asocierea noastră cu BMW. Știți, președinția are și uh, cheltuieli uh, de transport, uh, avem nevoie de mijloace de a ajunge dintr-o parte în alta și cred că toate președințiile au avut asocieri de genul acesta. Um, noi avem un acord cu Volvo și BMW pentru că ele au fost singurele companii care au putut să îndeplinească criteriile care au fost uh, uh, stabilite. De aceea am selectat uh, BMW. Mulțumesc. Doamna Marin. Kaikille edustajille erinomaista kysymyksistä. On erittäin suuri kunnia olla täällä keskustelemassa teidän kanssa. E adevărat anoare să mă aflu astăzi aici pentru a discuta cu dumneavoastră despre aceste subiecte atât de importante. Voi încerca să răspund mai ales la întrebările care mi-au fost adresate direct. În primul rând, uh, doamna Virkunen a pus o întrebare în legătură cu cadrul financiar multianual. La Consiliu am stabilit care sunt obiective la facilitatea conectarea Europei, însă bugetul a fost stabilit în altă parte. Și poziția de negociere a Finlandei e o chestiune națională. Acum, în ceea ce privește digitalizarea, bineînțeles că e un subiect foarte important. Noi sprijinim o economie a datelor și orice acțiuni care vor înlesni o tranziție în acest sens. O altă întrebare a fost uh, făcută în legătură cu obiectivele de mediu și aici uh, digitalizarea poate juca un rol esențial. Doamna Toia a întrebat, uh, a pus o întrebare în legătură cu politica de cibersecuritate. Deci noi promovăm um, regulamentul cu privire la centru de competențe în acest domeniu și sperăm și suntem siguri că acest centru ar duce la o mai bună colaborare între statele membre. Deci vom face tot posibilul la negocierile de la Consiliu pentru a putea avea într-adevăr după aceea un acord și cu Parlamentul European. Doamna Trabaiova a pus o întrebare referitoare la programul Europa Digitală. Din punctul meu de vedere, e un program foarte important care include mai multe acțiuni care promovează mm, competențele europene. Acum, în ceea ce privește cadrul financiar multianual, nu ține de competențele mele, însă ceea ce e clar e că noi încercăm să promovăm uh, toate programele pentru ca în noul CFM finanțarea să înceapă cât mai devreme. Domnul Ninisto și alți eurodeputați au uh, pus întrebări legate de mediu, întrebări foarte importante. Credem că e important să ajungem la o poziție comună cu statele membre în legătură cu nivelul nostru de ambiții care trebuie uh, crescut pentru a putea atinge obiectivele din acordurile de la Paris și e clar că avem nevoie aici de o poziție comună. Dar aveți dreptate, e nevoie de mai multă ambiție. Și multe state membre sunt de acord cu acest lucru. Domnul Krasnodevski a pus o întrebare în legătură cu coordonarea piețelor digitale și chestiunilor digitale. Da, e ceva foarte important. Aici totul trebuie văzut ca un întreg și acum referitor la directiva cu privire la drepturile de autor. Următoarea comisie va veni aici cu o propunere. Noi vrem să menținem discuțiile în legătură cu digitalizarea și noile provocări. Și domnul Borghia a pus o întrebare în legătură cu 5G și în legătură cu siguranța în acest domeniu. E clar că e nevoie de siguranță în ceea ce privește aceste comunicări în domeniul telecomunicațiilor. Din punctul nostru de vedere, până în 2028, operatorii vor putea avea cu toții acces la 5G și e important, bineînțeles, să se înceapă eforturile de construire a rețelelor, dar siguranța este absolut esențială. Deci vom uh, face eforturi la Consiliu pentru a ne asigura ca toate statele membre să uh, implementeze orientările Comisiei în ceea ce privește siguranța rețelelor de 5G. Uh, și bineînțeles că va fi nevoie de colaborarea statelor membre pentru a întocmi o listă cu toate măsurile necesare, de pildă pentru certificare și, de asemenea, important să participe și companiile europene în ceea ce privește definirea acestor noi norme pentru 5G. Domnul Botenga a pus o întrebare în legătură cu schimbarea climatică și în legătură cu punerea în practică a acțiunilor de combatere a schimbării climatice. E important să avem niște ținte clare pe care să le punem în practică după aceea. Dacă nu facem asta, nu vom avea o politică de mediu eficientă. Da, recunosc că pentru asta e nevoie de mai multe discuții cu statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! și vă mulțumesc și dumneavoastră deputaților pentru interesul pe care îl arătați față de această discuție. Va fi nevoie însă de o limitare a intervențiilor pentru ca toată lumea să poată lua cuvântul și pentru ca și uh, cele două ministre să poată să răspundă. Deci v-aș ruga pe fiecare să vă limitați la un minut. Doamna Carvalho este prima care va interveni. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc celor uh, doi miniștri pentru prezența de aici. Și am o întrebare pentru fiecare. Pentru doamna Culmuni aș uh, avea următoarea întrebare. E vorba de cercetare în uh, cadrul CFM. Ați vorbit mult despre CFM, însă am o întrebare foarte concretă. Și anume, dacă președinția finlandeză e gata să sprijine poziția Parlamentului European în ceea ce privește Orizont 2020. Avem o propunere pentru a avea un buget de 120 de miliarde pentru Orizont Europa și ne-am dorit ca dumneavoastră să ne spuneți uh, ce credeți despre propunerea Parlamentului European. Și referitor la Orizont Europa, ar vrea de asemenea să știu ce intenționează să facă președinția finlandeză pentru a sprijini cele două noutăți importante din orizont uh, și anume Consiliul European pentru Inovare. Inițiative care trebuie dezvoltate și care au nevoie de sprijin de la bun început. Și acum, pentru doamna Marin, în legătură cu 5G. E importantă această tehnologie în cursa tehnologică internațională. Deci ce va face președinția finlandeză pentru a, sigur, a se asigura că Uniunea Europeană nu va rămâne în urmă? Și ați vorbit și despre cybersecuritate, dar ce facem uh, și cu sporirea încrederii cetățenilor care nu au încredere în tehnologia 5G? Doamna președinte, știu că aveți multe întrebări interesante, să vă rog să respectați minutul stabilit și să dați exemplu. Doamna Cutahar. Un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit uh, celor două ministre din Finlanda. Companiile pot fi atacate prin atacuri cibernetice cu urmări devastatoare și de aceea e nevoie de o strategie în acest domeniu. O bancă locală din Malta, de exemplu, a fost victima unui atac și milioane de euro și de depozite au fost în pericol, inclusiv economiile lucrătorilor și familiilor acestora. De aceea salut importanța, acest, importanța pe care o acordă președinția finlandeză securității cibernetice și de asemenea vă sunt recunoscătoare pentru faptul că puneți accentul pe uh, inteligența artificială. Ați fost întotdeauna un pionier în acest domeniu și țara dumneavoastră vine acum cu o strategie pentru a face față evoluțiilor în domeniul inteligenței artificiale. Doamnă ministru Marin, ce acțiuni vreți să întreprindeți pentru a ajuta Uniunea Europeană să își uh, sporească standardele în ceea ce privește uh, securitatea cibernetică a companiilor? Și doamnă Culmuni, cum intenționați să folosiți um, um, fondurile existente din Orizont Europa pentru a ajuta IMM-urile în domeniul, în, din domeniul inteligenței artificiale. Vă mulțumesc. Haideți să dăm exemplu cu toții. Domnul Pecalinen are cuvântul acum un minut. Vă mulțumesc. E o plăcere să ne întâlnim astăzi aici uh, și aș avea acum două întrebări. În Uniunea Europeană s-a spus de foarte mult timp că vom fi lideri mondiali în ceea ce privește economia, însă am dat greș. Nu am investit suficient de mult uh, acolo unde trebuia. Acum vreau să știu dacă Finlanda va promova în timpul președinției sale cooperarea în domeniul cercetării și uh, inovării cu toți actorii implicați. Problema Europei e că nu reușește să transforme datele și informațiile în produse care pot fi comercializate foarte rapid. Și acum o altă întrebare cu privire la energie. S-au mai pus și alte întrebări în legătură cu energia, deci pe scurt, uh, care este poziția Finlandei în legătură cu energia nucleară. Vreau să știu dacă Finlanda va promova sau nu crearea de locuri de depozitare sigură a deșeurilor nucleare în Europa și peste tot. Domnul Piper. Mulțumesc, doamnă președinte, și uh, întrebarea mea merge în aceeași direcție. Avem acest uh, obiectiv pentru 2030, 40% uh, dioxid de carbon pentru că Parlamentul uh, a vrut uh, să fie mai ambițios față de propunerea Comisiei, care era 30%, acum doamna von der Leyen a spus 55%. Cum ajungem la acest obiectiv? Uh, Germania a renunțat la energia nucleară. Franța tocmai se gândește să prelungească timpul de funcționare al tuturor centralelor nucleare din Franța. Finlanda are patru centrale nucleare și construiește una nouă cu susținerea Rusiei vedeți energia nucleară ca alternativă sau ca vehicul principal pentru a ne atinge obiectivele climatice sau care este poziția Finlandei în acest sens? Mulțumesc! Thank you very much. That was... Mulțumim foarte mult! Da, foarte interesantă întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim și că v-ați respectat timpul. Domnul Blos. Um, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, stimate doamne ministre. În primul rând, vă felicit pentru faptul că schimbarea climatică e esențială pentru președinția dumneavoastră și vă mulțumesc că v-ați luat angajamentul pentru a avea o țară neută din punct de vedere al emisiilor până în 2035. Eu fac parte dintr-o generație de tineri care se tem de faptul că viața noastră va fi afectată foarte negativ. Și vin de asemenea din regiunea Baden-Württemberg, unde baza industrială este foarte mare. Și unde industria auto e esențială. Da, vrem să devim neutri în ceea ce privește emisiile până în 2050, însă și vrem și o reducere de 55% până în 2030. Și am trei întrebări acum. Care credeți că sunt măsurile cele mai importante pentru a putea atinge aceste obiective în ceea ce este politica industrială. Și în al doilea rând, ce anume trebuie să modifice Comisia și Consiliul în țintele sectoriale și în ceea ce privește combaterea schimbării climatice. Ce avantaje credeți că am putea obține dacă am acționa imediat? Doar eu cred că, într-adevăr, trebuie acționat imediat. Uh, Mim foarte mult. Domnul Gaer. Ähm, Mulțumesc. Am o întrebare referitoare la situația industriei siderurgice în Europa. Are de luptat cu supracapacități la nivel global și în același timp crește cota uh, importului uh, pentru că sunt uh, supracapacități și piața europeană este um, presată. Um, Deocamdată măsurile uh, de protecție ale Comisiei s-au dovedit insuficiente. Vreau să știu ce dorește să facă președinția finlandeză în această problemă. Și uh, veți încerca uh, să elaborați o industrie siderurgică la nivel uh, european? Vă mulțumim foarte mult. Domnul Buchheit. Guten Morgen auch von meiner Seite. Lau Bună ziua și din partea mea. Uh, conform Asociației uh, Industriei Auto din Germania, uh, Există planificată un, este planificat în Germania un impozit uh, pentru industria auto care este uh, o mare povară pentru că deja se plătesc uh, prețuri la curentul electric foarte ridicate și uh, sigur că industria auto din Germania, ca cea din Europa, este sub presiune. Uh, cum vreți să vă asigurați că respectarea emisiilor uh, uh, și a gazelor de eșapament uh, va fi făcută fără să se distrugă industria auto din uh, Europa? Uh, pentru că au fost probleme mari până acum, dar trebuie să ne și protejăm industria auto. Thank you very much, Vă mulțumim, doamnă Schittedan. Mulțumesc. Am o întrebare pentru doamna Marin. Aș dori mai multe lămuriri în legătură cu securitatea cibernetică. Vedem cum uh, atacurile hibride în campaniile electorale, de pildă, uh, au ca scop influențarea deciziilor luate la nivel politic. Deci vrem să asigurăm aici o unitate în ceea ce privește măsurile luate. Însă, din păcate, instituțiile nu au ajuns la un acord în legătură cu propunerea pentru uh, centrul de competențe în domeniul securității cibernetice. Deci, funcționarea centrului uh, e mm, considerată acum ca o problemă, să nu mai vorbesc despre finanțare. Spuneați că sunteți gata să reluați negocierile și ca și colegii, eu spun că e adevărată urgență. Acum, ce perspective există pentru a găsi un nou mandat la Consiliu pe baza uh, avizului serviciului juridic la acest dosar atât de urgent? Și ce posibilități credeți că există pentru a avea un acord între Parlament și Consiliu până la sfârșitul președinției finlandeze? Cu alte cuvinte, aș vrea să știu ce calendar aveți pentru dosarul acesta. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamna Skegrut. Eh, Vă mulțumesc. Doamnă președinte, stimate doamne ministre, pentru a face față schimbării climatice trebuie să fim foarte ambițioși, însă din păcate suntem departe de a ne atinge obiectivele ambițioase pe care le-am stabilit în domeniul schimbării climatice. Eu lucrez de 20, am lucrat timp de 25 de ani în domeniul privat și știu care sunt uh, condițiile de pe piață și ca, cât de fundamentale sunt acestea în orientarea deciziilor politicienilor. Pentru a avea niște instrumente strategice e nevoie de un calendar foarte exact și bine stabilit. Și de multe ori termenele sunt foarte strânse. Eu știu foarte bine cât de importantă e competitivitatea pentru industrie. De multe ori costurile sunt uh, foarte mari când nu reușești să fii competitiv. competitiv. Și știm de asemenea că există acum uh, estimări de stagnare a economiei, deci nu vom avea neapărat condițiile cele mai prielnice pentru mediul de afaceri. E o problemă cu interpretarea? microfonul S-a întrerupt microfonul vorbitoare în sală. Microfonul nu mai funcționează. Trebuie să apăsați pe microfon, pentru că nu vă pot asculta altfel în căști. Microfonul trebuie să-l folosiți. Nu funcționează. Sorry, picking and varning. Îmi cer scuze. Deci spuneam că aceste obiective ambițioase în domeniul climei uh, nu sunt ușor de obținut într-o perioadă de stagnare economică. Deci credeți că ne va fi mai ușor sau de fapt nu? Vă mulțumim foarte mult. Doamna Galvez Munoz are cuvântul acum. În primul rând, Mă bucur să văd că niște doamne sunt uh, responsabile în aceste ministere uh, din Finlanda și vă urez mult succes. Am o întrebare legătură cu Orizont și cealaltă cu privire la agenda digitală. Referitor la Orizont, dacă am auzit eu bine, suntem de acord cu toții că e nevoie de mai multe resurse pentru cercetare și inovare, însă asta ar trebui să se facă și uh, cu mai multă cooperare internațională și cu mai multe sinergii. Dumneavoastră doriți o creștere la, până la aproape 200 de miliarde, așa cum propune Parlamentul la uh, orizont. Și de asemenea, ce credeți în legătură cu operarea transsectorială în ceea ce privește anexa 4 și acum referitor la agenda digitală. Ce credeți despre impozitarea marilor companii digitale? Aș vrea să știu dacă veți promova măsuri specifice în ceea ce privește platformele tehnologice și în ceea ce privește condițiile de lucru. Și ce veți face cu această politică a datelor care are în centrul său omul și de asemenea ce veți face în legătură cu inteligența artificială și îndepărtarea stereotipurilor de gen în acest domeniu. Vă mulțumim, doamna Perez. No, you didn't uh, raise your... no, it's... Nu, nu ați ridicat mâna. Wise. Doamna Wise. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you for coming today. Uh, my... Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici astăzi. Întrebarea mea se îndreaptă mai ales către doamna ministru Culmuni. Mă bucur foarte mult că am văzut în programul președinției dumneavoastră că vreți să lucrați la îmbunătățirea mobilității laborale în cadrul UE și doriți să facilitați intrarea lucrătorilor competenți din uh, țările terțe. În Danemarca avem acum 70.000 de recrutări fără succes în fiecare an, lucru care împiedică creșterea și este foarte greu, mai ales pentru micile întreprinderi care sunt coloana vertebrală a economiei europene. Așadar, așadar întrebarea mea este ce măsuri putem lua la nivel european pentru a încuraja mobilitatea crescută a forței de muncă în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Rope. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Aș avea câteva întrebări concrete cu privire la energia nucleară. După cum știți, țara mea închide centralele nucleare. În 2012 s-a organizat un referendum prin care s-a hotărât că trebuie să renunțăm la energia nucleară. nucleară dar Belarus tocmai uh, uh, acum termină o deconstruită o centrală nucleară. S-au făcut deja testele de stres și există foarte multe neajunsuri la anumite centrale. Care sunt planurile dumneavoastră pentru a uh, împiedica Belarus să își uh, demareze acțiunea în aceste centrale fără să se ocupe înainte de neajunsurile din acestea. Este o problemă europeană. Mulțumesc, domnul Gheorghiu. Sau doamna? Domnul Gheorghiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc celor două ministre pentru prezentările foarte interesante pe care le-au făcut și urez toate cele bune președinției finlandeze. Doamna Culmuni a vorbit despre prioritățile președinției, s-a referit mai ales la siguranță și sănătate. Cum veți putea garanta securitatea energetică atunci când Turcia, de pildă, desfășoară operațiuni de forare ilegale în uh, largul coastelor Ciprului și întreb dacă președinția finlandeză este interesată să ia noi măsuri pentru a obliga Turcia să ajute la rezolvarea problemelor din Cipru și, în al treilea rând, am vorbit despre precaritatea energetică, o temă de care sunt foarte interesat. Există anumite părți din Uniune care suferă de această precaritate și vă întreb dacă doriți să, dacă aveți un plan integrat pentru a rezolva această problemă. În cele din urmă, o întrebare la care nu s-a răspuns înainte, sprijiniți sunteți sponsorizați de BMW. Ok. Um, now, next speaker, Mr. England Care. Domnul England Care, următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, cele două ministre au vorbit despre foarte multe teme. Una dintre ele este securitatea cibernetică, pe care o recunoaște ca amenințare și um, țara mea, Regatul Unit. Uh, atunci când se vorbește despre negocierea CFM, uh, se ia în considerare și contribuția Regatului Unit? Zorinio. Domnul Zorinio. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am o întrebare directă pentru doamna ministru Culmuni în ce privește schimbările climatice și energia. După cum știți, președinția încearcă să propună un nou Green Deal. În același timp, comisarii Șefciovici și Caniete Uh, și anumite state membre au planuri naționale care nu ne vor permite să ajungem la obiectivele pe care ni le-am stabilit. Președinția dorește să ofere stimulente pentru uh, aceste state membre, astfel încât aceste obiective să fie totuși realizate și pentru ca acestea să se poată ocupa de probleme precum energii regenerabile și uh, deficiența, decalajul energetic. Okay. Who's talking? Who's whispering? <laughs> What happens? I need to repeat in English? No, no, no, I got it, but then someone... Domnul Zorină, trebuie să repet în engleză. Nu, spune doamna președintă, cineva avea un microfon deschis și se auzeau alte discuții. Mulțumim, domnule Zoriniu. Doamna Cloc. Hasłem pre prezydencji fińskiej jest zrównoważona Europa, a jednym z priorytetów jest Trebuie... Mulțumesc președinției finlandeze care a vorbit despre o Europa sustenabilă. Europa ar trebui să fie lider în uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Suntem în tranziție către o economie cu zero emisii, dar trebuie să fie crescut și standardul de viață al oamenilor, al cetățenilor europeni. În Parlamentul European noi am vorbit despre stabilirea unui fond special pentru solidaritate în această tranziție. Dorim să sprijinim domenii care depind foarte mult de cărbune. Eu provin dintr-o regiune dependentă de Uh, cărbune în Silesia, în Polonia, așa că eu întreb dacă doriți să preluați această inițiativă. Predecesorii mei vorbeau despre Antevorbitorii mei vorbeau despre energie, noi vorbim acum despre smog, despre poluare, dar nu vorbim despre uh, precaritatea energetică. Și atunci când vorbim despre lupta împotriva schimbărilor climatice, uităm că această luptă duce la prețuri crescute pentru emisii și pentru energie implicit. Um, văd că m-am ambalat, dar vreau să știu cum veți uh, lupta împotriva speculațiilor în acest domeniu. Domnul Adinolfi are cuvântul acum. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare <clears throat> pentru doamna ministru Marin în legătură cu siguranța digitală. Poate că e excesiv să vorbim despre război cibernetic, să nu uităm că în Uniunea Europeană sunt cam 4.000 de încercări de fraudă digitală în fiecare zi. În unele state membre, 50% din delictele comise sunt de natură informatică și 80% din companiile europene au avut cel puțin un incident legat de securitatea cibernetică. Apreciez ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu acest domeniu și apreciez și atenția acordată de parlamentari. Însă o întreb pe doamna ministru Mar- Marin, ce prevederi vreți să luați în acest domeniu? Mai ales uh, dacă vreau să știu dacă avem o dotare bugetară suficientă pentru a face față acestei uh, probleme și ce se întâmplă de asemenea cu colaborarea cu organe precum Europol în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamna Tusan. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor ministre, în ciuda voinței afișate, astăzi nici Uniunea Europeană, nici unul dintre statele membre nu respectă acordul de la Paris. Propunerea de a crește reducerea emisiilor la 50 sau la 55% este încă foarte îndepărtată. Este nevoie de această reducere pentru a reduce uh, temperatura cu care se încălzește planeta. Propunerile există, de ce nu le punem în aplicare? În fiecare an Uh, risipim 4 miliarde de euro în subvenții pentru energiile pe bază de combustibili fosili. Ră, miliarde de euro toxici degradează planeta noastră. Um, această alegere este scandaloasă și avem nevoie de acești bani pentru a finanța tranziția ecologică. Printre uh, întreprinderile subvenționale, Shell și Total, ele sunt atacate uh, de către cetățenii europeni uh, pentru lipsă de acțiune în domeniul climatic și Uniunea Europeană nu dispune de niciun plan pentru a le obliga să ia măsuri. Trebuie să răspundem urgențelor climatice, așadar, doamnelor ministru, ministre, doriți să presați sectorul privat pentru a, ca acesta să se uh, implice în prezervarea planetei noastre. Mulțumesc, doamnă Tusa. Următorul vorbitor Doamna González Casares. Domnul González Casares. Îmi cer scuze, spune președinta. Promit să vă învăț. Trebuie să vă cunosc înainte. Vă accept scuzele. Bun venit, doamnelor ministre, la această comisie. Vă mulțumim pentru prezență. Știm că președinția finlandeză și-a luat angajamentul în lupta împotriva încălzirii globale și schimbărilor climatice și că S-au făcut foarte mari progrese în ultimul mandat, inclusiv această comisie s-a ocupat de o directivă pentru energiile regenerabile. Dar știm că obiectivele nu sunt încă aliniate cu acordul de la Paris și știm foarte bine că există multe țări care sunt reticente la aceste schimbări, mai ales în ceea ce privește aspectele tranziției, tranziției energetice. Știm că președinția are și ea responsabilitățile ei și trebuie să dea dovadă de hotărâre pentru a face față acestor schimbări. Cum veți asigura îndeplinirea planurilor naționale între, în ce privește energia și clima și cum vor putea aceste planuri să uh, soluționeze problemele pentru a atinge obiectivele planificate. În următoarele luni, veți propune ridicarea obiectivelor în materie de energii regenerabile și eficiență energetică? În plus, Cred că avem nevoie de o strategie pe termen lung și salut uh, obiectivul acestea, acesteia. Pe ce măsuri vă veți baza pentru a face astfel încât uh, uh, Consiliul, care este reticent acum, să, fa- uh, să facă față obiectivelor pe care ne le-am propus pentru 2030 și 2050? Mulțumesc foarte mult! Domnul Buchner. Vielen Dank. Werden... Mulțumesc. Vreau să știu dacă veți cere un studiu în ceea ce privește riscurile asupra sănătății ale infrastructurii 5G, uh, un uh, studiu care să fie realizat de uh, experți independenți, nu de către serviciile comisiei care nu fac decât să impună Uh, pozițiile industriei. Deci, un uh, studiu realizat de un organism independent. În al doilea rând, uh, veți analiza un astfel de studiu înainte de desfășurarea în masă a infrastructurii 5G. Apoi, am vorbit despre industria oțelului și despre dificultățile sale financiare. Dacă vrem o tranziție uh, către uh, o uh, economie durabilă, uh, verde și în industria oțelului, acest lucru nu uh, poate fi făcut fără implicarea industriei. Veți uh, cere acest lucru. Mulțumesc! Domnul Tobisovski. Mulțumesc foarte, foarte mult, doamnă președinte, stimate doamne ministre. Antevorbitorii mei au vorbit despre competitivitatea economiei europene, despre industria noastră. Noua președintă a Comisiei vorbește despre anumite taxe în ceea ce privește serviciile și produsele importate în Uniune. Uh, și acestea trebuie să respecte standardele noastre de mediu. Este o idee interesantă. Știu că pierdem din competitivitate pentru că ne autotaxăm și apoi importăm produse în Uniunea Europeană care au o amprentă de carbon enormă și practic ne tăiem craca de sub picioare. Mulțumesc foarte mult, domnul Fuxlang. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă și doamnelor ministre, pentru că au pus uh, clima ca punct prioritar pe agenda. Întrebarea mea Uh, vine ca eco la întrebarea domnului Gonzales cum putem să găsim un acord la Consiliu. Luna trecută Consiliul nu a reușit să cadă de acord cu privire la neutralitatea climatică până în 2050. Patru țări s-au opus acestei poziții. Cum doriți să relansați această discuție pentru a găsi un acord în cadrul Consiliului, astfel încât toată lumea să aibă această strategie? și cum întrevedeți găsirea unui numitor comun pentru ca toată lumea să vi se alăture în această strategie? Doriți să le oferiți compensații anumitor state membre uh, care mm, întâmpină dificultăți în aceste transformări sau cum întrevedeți acest proces? Mulțumesc! Domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult! Mult succes președinției finlandeze. Uneori așteptăm foarte mult de la președinției. S-a vorbit foarte mult despre schimbările climatice. Asta înseamnă că vor exista foarte multe schimbări în industrii. Acestea vor trebui să se reformeze, să se schimbe dramatic, de exemplu, cărbunele, um, chiar și agricultura. Și cum se va asigura președinția finlandeză că se va face o tranziție echitabilă, astfel încât oamenii din aceste domenii să nu fie lăsați în urmă? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Hristov. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnelor ministre, pentru informațiile detaliate pe care ni le-au oferit. Atacurile cibernetice și identitatea digitală invizibilă este o problemă. Furtul de identitate, îmi cer scuze. Săptămâna trecută, 5 milioane de cetățeni din țara mea, din Bulgaria, 5 milioane de euro au fost furați de la uh, agenția noastră fiscală. Na Европейския съюз 5 milioane de identități, 5 milioane de persoane au avut identitatea furată. Consiliul a adoptat un cadru pentru sancțiuni și măsuri de reacție în timpul acestor atacuri. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește eficiența acestor măsuri? Ați vorbit despre etica economiei digitale și inteligenței artificiale. Cum veți face acest lucru? Pentru că aceste lucruri se vor întâmpla și după președinția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Han! Madame Han, or Mr. Han? The Greens Group? No, it's gone. Okay. Then, uh, Madame... A plecat. Atunci, doamna Dowding? Doamna Dowding, mulțumesc. Aș dori să întreb președinția finlandeză cu privire la viitorul parteneriatelor în cercetare și dezvoltare, având în vedere că studiile de impact sunt iminente. Din perspectiva verzilor, Asigurarea impactului social al acestor parteneriate și a contribuției lor la implementarea ODD-urilor este esențial. Există două parteneriate în domeniul sănătății propuse de comisie. Unul uh, este programul care e uh, moștenitorul programului cu privire la trialurile clinice. Uh, impactul social aici era clar și contribuția pentru ODD-uri uh, de asemenea. Uh, Celălalt parteneriat propus este cel care va succeda parteneriatului cu privire la medicamentele inovatoare. El a fost criticat, experții au criticat contribuția sa în ceea ce privește impactul social și este astfel nevoie de reforme serioase și um, o stabilire clară a priorităților pentru sănătatea publică pentru a ne asigura că Um, există o accesibilitate. Care este părerea uh, președinției finlandeze cu privire la nevoia de reformă și a, cu privire la aceste parteneriate și uh, care este impactul lor în ceea ce privește societatea și în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Următorii vorbitori sunt de la, S, de la S și D și dau, vreau să întreb celelalte grupuri dacă cumva am uh, ratat pe cineva. Domnul Cubilius? Doamna Virkunen? Și altcineva? Domnul Cubilius are cuvântul acum. Mulțumesc! Felicitări președinției finlandeze! Am o întrebare generală. În programul dumneavoastră ați stabilit niște angajamente clare. Citez. Strategie cuprinzătoare pe termen lung pentru competitivitate și creștere și de asemenea, trebuie ca Europa să fie un hub global pentru economia digitală. Întrebarea mea este, ce veți face în calitate de președinție? Ce fel de acte veți propune? Avem probleme mari în materie de competitivitate, încercăm să devenim campioni globali în domeniul digital, dar ce facem atunci când rămânem în urmă, în urma celor mari companii, în urma marilor campioni, Microsoft, Google, Amazon? Am avut Nokia în Finlanda, dar nu mai este. și care este viitorul Europei din acest punct de vedere. Mulțumesc! Doamna Caliurand. Thank you. First of all... Mulțumesc! În primul rând vreau să vă, vreau să vă mulțumesc pentru prezentările excelente și să vă urez mult succes pentru președinție. Nu o să repet întrebările referitoare la securitatea cibernetică. Uh, sunt uh, foarte interesată să ascult răspunsurile dumneavoastră, dar vreau să vă întreb despre identificarea online. Eu vin din Estonia și sunt privilegiată, pentru că pot să mă bucur de servicii online deja de ani de zile. Și știm că fundamentul pentru servicii electronice, servicii online și pentru piața electronică digitală este identificarea online. Și aici Europa a rămas în urmă. Avem țări diferite care au sisteme diferite. Deci întrebarea mea este, ce puteți dumneavoastră să faceți, ce poate să facă președinția finlandeză <clears throat> pentru a avea o procedură de identificare digitală online cu standarde de securitate ridicate care să fie accesibile tuturor cetățenilor europeni sau celor care locuiesc în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Madame Virkunen. Doamna Virkunen. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că deja intervin a doua oară, dar vreau să repet prima întrebare referitoare la CFM, pentru că am senzația că n-am primit un răspuns. Doamna ministru Culmuni a spus că este cel mai important lucru pentru președinția finlandeză să finalizeze negocierile uh, la dosarul CFM și sigur e important, dar și conținutul este important. Eh, doamna ministru Marin eh, a spus că eh, politica finlandeză este o chestiune națională, dar nu pot să fiu de acord pentru că acum aveți președinția Consiliului și mă interesează care este politica dumneavoastră în negocierile CFM, mai ales pe aceste instrumente importante, cum ar fi mecanismul pentru conectarea Europei, programul Europa Digitală, programul Orizont, sunt cruciale pentru competitivitatea noastră și sunt uh, Uh, foarte aproape de inima noastră în Comisia pentru Industrie. Deci vreau să știu care este poziția finlandeză în aceste dosare importante. Vă mulțumesc pentru că ați revenit la acest subiect. Acum domnul Heisel. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost încântat uh, să o aud pe doamna Colmoni, care a spus că statele membre sunt cele care trebuie să decide cu privire la mixul energetic, dar o să trec la limba mea maternă. Uh, e jasne, že fosilne paliva ne... Mulțumesc. Combustibilii fosili nu vor putea să rămână poate în mixul nostru energetic. Întrebarea uh, Uh, este ce se întâmplă cu energia nucleară. Energia nucleară este o resursă cu emisii scăzute de carbon, însă nu sunt prea multe state care doresc să folosească energia nucleară, deși dovezile științifice sunt destul de serioase și variate în ceea ce privește riscurile pentru siguranță. Întrebarea mea este, cum percepeți dumneavoastră viitorul energiei nucleare? și mai ales în regiunea centrală și est europeană, pentru că în această zonă se folosește, s-a folosit combustibil fosil, apoi s-a trecut la energie nucleară și fără energie nucleară aceste țări nu vor putea să atingă obiectivele de emisii scăzute sau zero de uh, gaze cu efect de seră. Bine, mulțumesc. Ultimii patru vorbitori de la Socialiști și Democrați. Doamna Marques, Muito obrigada. Cumprimento também a presidência finlandesa. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să salut programul uh, uh, prezentat de cele două ministre. Am două întrebări foarte scurte. M-am bucurat să observ că și dumneavoastră de acordați prioritate sectorului digital, nu doar din punctul de vedere al competitivității, ci și din punctul de vedere al inclusivității. Și acest element este inclus în programul dumneavoastră. Știu că guvernul finlandez dorește să ofere unui procent de 1% din populație uh, servicii de educație um, electronică. Veți folosi această experiență din Finlanda pentru a încerca să faceți ceva similar în Europa? Pentru că, după cum știm, um, cunoștințele, educația sunt foarte importante dacă vrem să alinăm temerile oamenilor privind schimbarea. Și cea de-a doua întrebare se leagă de ceea ce a spus doamna din, colega din Estonia. Interoperabilitatea sistemelor um, informatice europene și identificarea sigură. În pofida tuturor proiectelor pilot pe care le-am avut până acum, acest uh, element reprezintă în continuare un obstacol în calea unei piețe veritabile a serviciilor uh, informatice. Mulțumesc. Ce vreți să faceți în acest sens? Mulțumesc. Doamna Maldonado. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc celor uh, două ministre și vă felicit pentru începerea președinției finlandeze. Am putut citi programul, documentul pe care ni l-ați prezentat și trebuie să vă spun că în mare măsură sunt de acord cu programul dumneavoastră ambițios în ceea ce privește competitivitatea întreprinderilor și sunt mai ales de acord cu ceea ce doriți să obțineți în domeniul digital. Mai este o parte din program în legătură cu IMM-urile și despre asta aș vrea să vorbesc acum. Deci ce rol credeți că trebuie să joace IMM-urile în uh, pro- cadrul programului Digital Europe? Avem acolo milioane de fonduri destinate, deci ce programe concrete credeți că sunt necesare pentru a sprijini IMM-urile din Uniunea Europeană pentru că acestea să poată uh, Uh, să-și stabilească propria lor agendă digitală și să-și sporească astfel uh, competitivitatea și productivitatea proprie, deoarece așa se creează locurile de muncă până la urmă. Și ultima întrebare, siguranța consumatorilor. Vreau să menționez, să știu, ce măsuri credeți că sunt necesare în acest domeniu al uh, sigur, siguranței consumatorilor? Deci ce măsuri veți lua dumneavoastră, finlandezii? Doamna Fritzland. Much for your opening Dragi doamne ministru, vă mulțumesc pentru uh, cuvântul introductiv și din Suedia vă urăm mult succes pentru președinție. În programul dumneavoastră ați subliniat importanța cercetării și inovării și sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Dacă vrem să facem față marilor provocări care ne stau în față, fie că e vorba de lupta împotriva schimbărilor climatice sau populismul, uh, Europa trebuie să rămână în fruntea cercetării, dezvoltării și inovării. E clar că programul Orizont Europa va fi un instrument important în acest sens, de aceea e nevoie de stabilirea unor priorități corecte, egalitatea de gen, cea mai înaltă calitate a cercetării ar trebui să fie principii orientative și programul de cercetare trebuie să aibă ca indicatori obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Egalitatea este importantă pentru a ne asigura că țările din Uniunea Europeană protejează Uh, libertatea uh, cercetătorilor. Uh, dar nu este foarte clar acest lucru în toate statele membre. E clar că aceste state membre ar trebui să nu poată participa la noul program? Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc celor două ministre din Finlanda care au venit să ne explice care va fi programul lor și pentru a ne răspunde la întrebări. Referitor la industrie, Industria e stâlpul economiei. Unul din cinci locuri de muncă sunt în industrie și o mare parte din exporturi vin din industrie și sunt un motor în același timp pentru cercetare și inovare. Acum trebuie să ne transformăm industria pentru ca aceasta să fie mai durabilă, mai digitală, să se bazeze pe cunoaștere. Și această transformare pentru a avea o producție cu mare valoare adăugată și cu emisii scăzute, bineînțeles că reprezintă o ocazie, dar și o sursă de provocări și probleme. Da, pe de-o parte avem lucrători foarte calificați, pe de altă parte trebuie să ținem cont de anumite sectoare, regiuni și lucrători care cumva sunt lăsați în urmă în această perioadă de transformare. Deci aș vrea să știu ce priorități are președinția finlandeză în ceea ce privește stimularea industriei europene și locurilor de muncă conexe care au greutăți în a se adapta pentru viitor. Mă gândesc mai ales la IMM-uri, deoarece acolo sunt întâmpinate cele mai mari dificultăți de accesare a fondurilor și de asemenea ce veți face pentru a avea o nouă strategie industrială europeană. Vă mulțumesc! Well, thank you very much. Thank you for your interest, of course. Mulțumesc pentru interesul manifestat. Sigur că nu știu dacă va fi posibil să, să răspundă doamnele la toate uh, întrebările adresate, dar totuși cred că este important ca reprezentanții președinției să asculte care sunt uh, interesele și îngrijorările noastre Uh, și la ce ne așteptăm din partea președinției și a Consiliului în general. Deci, în timpul uh, scurt pe care îl mai avem la dispoziție, faceți ce puteți. Vă rog, doamnă ministru. Arvoisat parlamentaarikot kaikista erinomaisista kysymyksistä ja kommenteistanne, koska kysymyksiä tuli paljon koita. Vă mulțumesc uh, pentru toate întrebările și pentru toate comentariile. Am încercat să regrupez um, o parte dintre ele Uh, pentru că s-au adresat întrebări pe diverse tematici. Um, colega mea, uh, Marin, va vorbi mai mult despre economia uh, digitală, pentru că este în portofoliul dânsei, un subiect foarte important pentru noi, care va aduce creștere suplimentară. Asta se leagă și de ce a spus doamna Maldonado, că tehnologiile uh, Uh, trebuie să ne ajute să creăm creștere suplimentară. Acest lucru uh, este direct legat de uh, strategia pentru dezvoltare durabilă din progres, programul nostru. În ceea ce privește Orizont Europa, CFM, um, Conectarea Europei, noi sigur că vom face tot ce putem pentru ca uh, pachetul CFM să fie finalizat. Este o problemă, o chestiune centrală pentru noi. E important ca CFM-ul să fie finalizat. În ceea ce privește Orizont Europa, este foarte important uh, să putem promova cercetarea și dezvoltarea pentru a putea îmbunătăți în cele din urmă viața cetățenilor noștri. Și avem nevoie de o bună cooperare între lumea științifică și lumea uh, economică, numai astfel se poate crea creștere suplimentară. și uh, mă gândesc la digitalizare, economie bazată pe date și problemele etice. E sigur că este important ca în toate reuniunile și dezbaterile viitoare trebuie să avem o abordare bazată pe oameni, o abordare care să aibă în centru <coughs> în centrul său oamenii, pentru că în cele din urmă noi lucrăm în slujba cetățenilor europeni și de aceea uh, Cred că toate uh, eforturile noastre trebuie să fie îndreptate către ei. În același timp, uh, este foarte important să promovăm uh, IMM-urile, astfel încât acestea să poată să crească. La nivel uh, european, punem accentul asupra unei ordini globale care să fie bazată pe reguli și, de exemplu, în, în domeniul comercial, uh, fie că vorbim despre um, lanțul valoric strategic, de uh, internetul lucrurilor, securitate cibernetică um, și aspectele ecologice legate de comerț. În ceea ce privește problema schimbărilor climatice, un subiect foarte amplu, um, e important ca planurile strategice naționale să avanseze, să fie apoi discutate, Consiliul le va uh, dezbate și pe baza acestora vom ști uh, care este situația în care se găsesc diversele uh, țări. Un eurodeputat a întrebat cum anume vom face progrese și vom atinge obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit. Um, noi în, uh, în Finlanda am uh, reușit să facem progrese și credem că și la nivel european toate regiunile trebuie să fie implicate pentru a putea progresa la nivel european. E important în ceea ce privește pachetul energie curată, e important că vom avea o dezbatere în toamnă când vom analiza și planurile uh, climatice naționale. Și în cele din urmă au fost câteva întrebări referitoare la deșeurile nucleare și la depozitele, locurile de depozitare permanentă. Um, pentru că acest lucru a fost uh, uh, menționat într-o întrebare, este foarte important tratamentul responsabil al deșeurilor nucleare. Și dacă ne gândim la sistemul energetic al Finlandei, este o chestiune uh, națională aceasta și sigur că noi reprezentăm întregul Consiliu, deci încercăm să nu avem o perspectivă națională. Uh, în orice caz, e foarte important ca nivelul de ambiție în ceea ce privește politica uh, climatică să fie menținut la un nivel foarte ridicat, dar există și chestiuni care ne uh, îngrijorează. Uh, centrala nucleară, despre care a vorbit uh, domnul Austrevicius, um, Centrala nucleară din, uh, din Belarus, uh, într-adevăr, pune niște aspecte îngrijorătoare. Uh, V-ați referit și la activitățile de explorare a petrolului ale Turciei în apele Ciprului. Sigur că trebuie să vedem cum putem aborda situația și să nu uităm uh, sărăcia energetică. Um, mulți uh, eurodeputați s-au referit la acest lucru. Uh, e, foarte, e o problemă foarte importantă care trebuie abordată uh, la nivel european. Um, și, în orice caz, ne-am pus cu toții de acord asupra obiectivelor uh, în ceea ce privește energiile regenerabile pentru a reduce utilizarea combustibililor fosili. Dar, sigur, este important ca și fondurile pentru reducere a energi- sărăciei energetice se poate fi gestionate de statele membre. Statele membre să fie cele care își aleg mixul energetic în cele din urmă. În ceea ce privește schimbarea, tranziția aceasta și acceptabilitatea socială, care a fost menționată de mai mulți eurodeputați, Credem că această tranziție poate să fie, de fapt, o forță creatoare. Iar uh, planurile climatice naționale, uh, v-am răspuns deja care este, cum este situația în ceea ce le privește pe acestea. În orice caz, uh, vom face toate eforturile pentru ca toți colegii noștri să se angajeze, să respecte obiectivele care au fost stabilite în programul nostru și e important ca și investițiile să fie suficiente, astfel încât tranziția să poată să aibă loc. Uh, se pare că nu mai am mult timp, deci poate nu voi putea răspunde la toate întrebările, dar uh, mi le-am notat pe toate și sigur că le voi duce cu mine la, la Consiliu S-a vorbit despre parteneriatele între actorii din cercetare, dezvoltare și inteligența artificială. Sigur că e foarte important să existe o comunicare transparentă pentru ca toată lumea să fie la curent cu ultimele evoluții. Și acum o să mulțumesc, doamnei președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru observațiile și pentru întrebările excelente și în încheiere Vreau să spun ceva ce ați menționat și dumneavoastră. E foarte importantă implicarea cetățenilor în chestiunile de energie și de politică climatică și în toate sectoarele politice în care vă desfășurați activitatea. Vă uh, mulțumesc pentru invitație, pentru întrebările și instrucțiunile pe care mi le-ați dat cu privire la direcția în care ar trebui să ne îndreptăm și vom încerca în următoarele șase luni să facem tot ce putem pentru o creștere um, justă din punct de vedere economic, ecologic, social și suficient de ambițioasă în toate sectoarele. Mulțumesc! Arvoisa puheenjohtaja. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile, întrebările, observațiile excelente pe care ni le-ați adresat. Ne-am notat totul, Vă vom transmite răspunsurile. Eu sper că vom menține acest dialog cu Parlamentul European în timpul președinției noastre. Acum, au fost câteva întrebări care mi-au fost adresate și voi încerca să răspund. Doamna deputat Carvalho a pus o întrebare în legătură cu tehnologia 5G. E important să păstrăm calendarul în ceea ce privește această tehnologie și trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va fi un actor uh, esențial. Și e clar că Uniunea Europeană are nevoie de niște competențe care să-i asigure o competitivitate globală. Domnul Adinolfi și alți membri au pus întrebări în legătură cu securitatea cibernetică. Trebuie să vă spun că în ultimii 5 ani în Uniunea Europeană s-au luat măsuri pentru a îmbunătăți siguranța cibernetică. Avem o directivă și un regulament în acest domeniu. ENISA, de asemenea, Agenția Europeană, are un mandat uh, mult mai puternic. Și e clar că Deja există destul de multă cooperare între instituții, între sectorul privat în, și mediul universitar și e clar că putem uh, învăța foarte multe unii de la alții din greșelile făcute și din ceea ce ne-a ieșit bine. Uh, eu am încredere în uh, proiectul de directivă cu privire la ENISA și vom face tot posibilul pentru a avea cât mai multe clarificări și vom face tot posibilul pentru ca și statele membre să ia în serios uh, această chestiune a securității cibernetice și e important să avem suficient uh, de mult timp pentru dezbateri pentru a obține un rezultat cât mai mult cu putință. E clar că trebuie luate în serios amenințările cibernetice, deoarece, bineînțeles, um, amenințările pot fi foarte grave și e clar că trebuie să colaborăm de asemenea și cu uh, autoritățile de uh, aplicare a legii. Vom încerca să menținem toate aceste forme de colaborare cu diferiți uh, actori. Domnul Hristo a vorbit despre furtul de identități și de date personale. Avem Regulamentul General de Protecție a Datelor în Uniunea Europeană, e principalul instrument de protecție a datelor și Consiliul urmărește îndeaproape toate aceste cazuri de furturi de identitate. Uh, doamna sau domnul s a pus o întrebare în legătură cu mm, justeța platformelor tehnologice. E clar că e nevoie de niște reguli foarte clare. E clar că aceste lucruri țin și de competențele ministrilor muncii din statele membre, însă e clar că trebuie să promovăm niște principii care să ducă la economia datelor justă. Domnul Kubliancu a vorbit despre garantarea uh, drepturilor digitale. E clar că internetul lucrurilor 5G, de asemenea, trebuie să primească un nou impuls și, de asemenea, trebuie sprijinite toate programele. Țările din Europa de Est și Europa Centrală, bineînțeles că trebuie ajutate și vom discuta despre asta. De asemenea, și doamna Letau Marcheș a, întrebat, a pus o întrebare în legătură cu identificarea online. Da, există niște prevederi destul de largi în Uniunea Europeană în legătură cu identificarea online. Noi încercăm să monitorizăm uh, implementarea acestei legislații la Helsinki. De pildă, va avea loc o conferință în octombrie pe acest subiect. Deci tot doamna Leta Omarche s-a pus o întrebare în legătură cu digitalizarea implicarea cetățenilor. Da, va fi esențială implicarea cetățenilor în această tranziție, deci trebuie să educăm pe cetățeni. Asta este soluția corectă și, de fapt, unica soluție pentru a avea o tranziție digitală uh, care să funcționeze. Bineînțeles, asta nu ține doar de, de competențele mele, însă programul Europa Digitală pune accentul pe toate aceste nevoi, care vor fi în continuare uh, o prioritate. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Poate că nu am reușit să răspund la toate întrebările, nu am avut suficient timp la dispoziție, însă cu siguranță vom uh, continua să colaborăm, vom păstra legătura și sunt gata să revin aici la dumneavoastră în Comisia ITRE pentru a discuta despre toate aceste chestiuni și pe viitor. Sper să avem o colaborare cât mai fructoasă între instituții pentru a promova aceste chestiuni atât de importante despre care am discutat astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumim, stimate doamne ministre. Vă mulțumesc de asemenea, dragi colegi, pentru interesul pe care l-ați arătat față de această dezbatere și ne vedem din nou la orele două și jumătate cu uh, reuniunea noastră cu Șile închise. Poftă bună tuturor despre Galileo!